Okay? I will speak in Spanish, please. Voi, voi uh, vorbi în limba spaniolă, așa că dacă nu cunoașteți, pregătiți-vă căștile. Bueno, empezamos la, la sesión con la... Începem reuniunea cu prezentarea raportului anual pe 2017 al Instrumentului European, Fondul de fapt European pentru Democrație, FED, domnul director executiv al FED, domnul Ierji Pomianovski, ne va face această prezentare și îmi pare bine că putem să-i urăm bun venit în fața comisiei noastre. Fondul European pentru Democrație este operativ încă din iunie 2013 și a fost foarte activ în acești patru ani de existență. A susținut uh, și Uniunea Europeană în cele cazuri în care nu se poate face finanțarea și a devenit uh, un instrument influent de susținere pentru democrație. E o inițiativă comună cu Uniunea Europeană, instituțiile sale și statele membre, însă e totuși o fundație independentă ce ține de dreptul belgian. Valoarea sa adăugată este flexibilitatea care permite să acorde finanțare rapidă și în situațiile în care făceam aluzie, adică cele în care Uniunea Europeană ar putea avea probleme pentru a acorda finanțare în conformitate cu regulamentul nostru financiar. Instrumentul acesta a finanțat aproape 380 de inițiative până azi, din 2015 până azi, și uh, a început să-și extindă acțiunea geografică dincolo de țările din imediata vecinătate, ținând cont și de vecinii vecinilor, de exemplu Rusia, Asia Centrală, Sahelul și țările Golfului. În plus, la finele lui 2017, biroul executiv a aprobat extinderea funcționării acestui instrument european pentru democrație, Fondul European pentru Democrație, deci ă, din 2018 funcționează și pentru Balcanii de Vest. Și cu acestea fiind spuse, îi dau cuvântul domnului Pomianovski. Vă rog. Mulțumesc, îmi face mare plăcere, domnule președinte, că îmi permite să, faceți această, să fac această prezentare. Mulțumesc parlamentul European că îmi dă cuvântul astăzi, reprezentând Fondul European pentru Democrație. E foarte important să avem această oportunitate anuală pentru că asta ne permite uh, să ținem informat Parlamentul European în legătură cu activitățile noastre și foarte important, după cum s-a dovedit uh, la prezentarea anterioară, deci să primim susținere din partea multor membri în legătură cu activitățile noastre. Relația asta dintre Fed și Parlamentul European este subliniată și consolidată prin mecanismul de guvernare pentru că există un membru al Parlamentului European în uh, Consiliul de Administrație al acestui fond și atunci uh, Parlamentul European, sigur, este constant reprezentat la lucrările noastre și sigur că are un cuvânt de spus în legătură cu prioritățile și mm, Parlamentul European oricum primește un uh, raport detaliat odată la șase luni în legătură cu toate activitățile Fed. În 2017, din nefericire, am înregistrat noi turbulențe uh, la adresa democrației. Multe societăți au trecut prin uh, probleme grave, conflicte, uh, acțiuni toxice, inegalități economice, amenințări la adresa democrației care continuă să fie prezente în vecinătatea europeană, unde acordăm noi majoritatea sprijinului sigur, vorbim de multe provocări, dar de asemenea putem vedea și că fond, ă, susținerea noastră este din ce în ce mai importantă și de asemenea și abordarea noastră bazată pe valori față de cooperarea internațională și pe acest fond mă bucur și mă, sunt chiar mândru să vă pot prezenta raportul nostru anual pentru 2017 cu titlul specific susținerea oamenilor, uh, făcând eforturi pentru democrație. Sper că are toată lumea o copie acestui raport. Uh, există de altfel și în varianta electronică, dar și în varianta tipărită. Acum, după cum bine spune titlul, de susținem oamenii în lupta pentru democrație și atunci oamenii sunt în centrul muncii noastre, susținem sute de persoane fizice, de grupuri, multe dintre care își asumă mari riscuri pentru a apăra valorile democratice. 2017 a fost un alt an de consolidare a poziției noastre a fost cel de-al, cel de-al patrulea an calendaristic operațional al FED, după cum s-a menționat. Noi uh, suntem operațional în mod formal din uh, 2013 și decizia de înființare a fondului a fost luată în 2011 și pe durata acestei perioade Fed și-a consolidat poziția ca fiind un partener uh, uh, credibil și care susține democrația. În anul trecut am susținut mai mult de 160 de inițiative și activiștii uh, pro-democrație din 20 de țări din uh, vecinătatea UE s-au bucurat de suportul nostru. În continuare ne uh, concentrăm pe furnizarea de burse pentru activiști, bine, în funcție de contextul local, demonstrându-ne caracterul complementar, bazat pe valori, în domeniul susținerii democrației. Foarte important este să înțelegem că Uh, fondul nostru nu este singurul instrument uh, avut la dispoziție în programe bilaterale, cât și la nivelul UE, pentru că există un instrument separat al UE pentru democrație. Noi facem toate eforturile ca să ne asigurăm că avem o activitate complementară, uh, umplem lacunele și venim cu susținere suplimentară acolo unde nu se poate altfel. La finalul 2017, Consiliul de Guvernanță al Fed uh, a hotărât să se extindă operațiunile Fed în Balcanii de Vest. Acum suntem gata să răspundem cererilor de ajutor uh, în trei domenii principale, societate civilă, media independentă și uh, activiști politic, spe, mai specific cei din rândurile tinerilor. La fel ca uh, cu susținerea deja existentă, noi ne vom uh, uh, concentrat pe susținerea complementară față de alte programe de susținere a democrației și, sigur, susținere um, extinsă și Balcanul de Vest prin procesul de aderare al țărilor de acolo. În ultimele, în ultimele trei luni am putut deja să vizitez patru capitale ale Balcanilor de Vest. Continuăm, avem și reacții interesante din partea viitorilor noștri beneficiari de burse. S-a luat o decizie, cum spuneam, doar în decembrie anul trecut în acest sens. Dar, în general, prin munca noastră, eh, vedem că din ce în ce mai mulți activiști cunosc modul în care operează Fed și cum pot ei să fie susținuți eh, de către noi. Deci noi eh, primim cereri mult mai bine țintite, mai punctuale și cu nevoi clare cu uh, modele uh, operaționale specifice și considerăm și că înțelegerea și susținerea acordată nouă atât la Bruxelles cât și în capitalele statelor membre a continuat să sporească atât în ce privește rolul nostru complementar față de programele de susținere a democrației UE și ale statelor membre, cât și în legătură cu nevoia ca Fed să se bucure de sprijinul politic și de libertatea de a opera într-un mod diferit. 23 de state europene care sunt membre ale Consiliului de Guvernanță și de asemenea Canada au contribuit la programele noastre și la bugetul nostru. Un, o subvenție, sau mă rog, un grand de fapt anual al Comisiei Europene ne susține și de asemenea furnizează și instituții stabilitate. Eh, mă rog, stabilitate instituțională, mă scuzați. Însă e foarte important să fim susținuți în continuare pentru a avea stabilitate pe termen lung și să ne concentrăm asupra susținerii activiștilor pro-democrație. Uh, aici ajutorul Parlamentului este foarte prețios. Dumneavoastră sunteți activ și în capitale dumneavoastră. Puteți să furnizați decidenții europene noastră personală raportul anual pe care îl aveți în fața ochilor înseamnă o prezentare a diferitelor medii politice în care operăm noi, de la tranziție și uh, medii restrictive până la regimuri autoritare și situații de conflict. Să examinăm uh, provocările fiecărui context și dăm uh, informații cu exemple de reacții ale Fed, rezultate și studii de caz. Dată fiind diversitatea regiunilor în care operăm noi, de la Orientul Mijlociu, Africa de Nord, până la parteneriatul de Est și nu numai, Fed are o abordare flexibilă, neconvențională, cu susținere uh, menită să corespundă exact diferitelor realități la fața locului și investim în idei și în oamenii din spatele lor. Noi avem o nișă și anume capacitatea noastră de a opera în medii dificile și periculoase care nu sunt accesibile majorității donatorilor. S-a menționat uh, celeritatea de două zile a acordării de susținere. Bun, doar într-un singur caz uh, am acționat în doar două zile. Mulțumesc pentru credere, dar totuși acționăm rapid. Uh, timpul mediu e de două-trei săptămâni pentru a acorda uh, ajutor de urgență și timpul standard de la 15, 15 zile, de la cerere până la actualul acord de acordare de sprijin. Mm, și prin acest sprijin încercăm să ajutăm cetățenii, vocile independente. Un număr din aceste voci uh, își spun uh, povestea unei serii de uh, profiluri care apare în raportul nostru la persoana întâi și ne dorim foarte mult să avem această dimensiune personală pentru că asta simbolizează exact cât de dificile sunt situațiile reale în anumite contexte și cât de multe pot fi realizate cu o combinație simplă de mm, o susținere, nu neapărat însemnată din partea noastră, dar și cu, mai ales cu multă voință celor de la fața locului contextul și realitatea, realitățile pot fi diferite, dar toți activiștii și ONG-urile sunt convinși că o democrație puternică e cea mai bună pentru a salvaguarda drepturile omului și a asigura prosperitatea. Acești activiști își riscă viața mm, împotriva regimurilor corupte, uh, adesea sunt uh, victimele unor campanii de defăimare care vor să-i intimideze, să se le erodeze rețelele de susținere locală. De exemplu, în, în raport găsim povestea unui ales local din Harkov, Ucraina, care a denunțat practici de corupție și abuzuri de finanțe publice în Harkov și sigur că nu tuturor le-a convenit ce face el. În august 2017, domnul Bulac a fost atac, atacat și uh, bătut cu sălbăticie uh, pe drumul spre muncă și încă nu se cunosc făptașii. Cazul că acesta demonstrează că acești activiști își riscă viața pentru că ei trăiesc în realități care nu ascultă de domnia de dreptului, ci de legea junglei. În Egipt, am văzut uh, apărătorii însemnați ai drepturilor omului arestați cu acuzații false. Sunt acuzați că aparțin unor grupări teroriste. Uh, nu, poate nu credeți, dar un avocat care a vrut să apere un activist în fața poliției a fost și el arestat. Și lista este lungă, însă uh, oricât de multe ar fi violențele, amenințările Uh, acești uh, oameni foarte curajoși nu se opresc. În țări ca Azerbaijan, Belarus, Egipt, Rusia, unde spațiul activismului politic și civic e foarte limitat, Fed a contribuit cu susținere pentru ca grupările pro-democrație să-și continue activitățile în ciuda problemelor politice uh, și uh, de drept. În zona de conflict, noi ne dorim ca populația care suferă de pe urma războiului nu este neglijată. De exemplu, în Siria, noi continuăm să ne adaptăm susținerea grupărilor, pentru grupele pro-democrație și activiști care răspuns la nevoile lor într-un mediu foarte dificil. Îi ajutăm pe acești actori să rămână activi și astfel le ajutăm să, joa- să joace un rol pe viitor după pacificare și, sigur, con- continuând să susțină democrația și statul de drept. Ehm, pe lângă asta, FED susține și un număr de inițiative care promovează cultura și educația civică comunităților de refugiați sirieni din Liban și nu numai. Ehm, săptămâna trecută tocmai m-am întors din Liban, unde am avut privilegiul de a mă întâlni cu un număr de beneficiari ai burselor noastre, lucrând ehm, platforme media independente, organizații civice, proiecte pentru tineri vulnerabili, refugiați. Am vizitat, de exemplu, orașul Tripoli, în Libia, uh, acolo unde o sosire masivă de refugiați sirieni n-a făcut decât să se adauge tensiunilor deja existente. Ne-am întâlnit cu o organizație care a înființat o comunitate uh, socială cu activități culturale, educaționale pentru tineri refugiați astfel încât aceștia pot să capete cunoștințe politice, civice, ca să devină pe viitor lideri în comunitățile lor de refugiați din Liban. Sperăm într-o bună zi să se și întoarcă în Siria. Sigur că sunt, ne inspiră toți partenerii cu care ne-am întâlnit, dar e și îngrijorător să vedem că sunt probleme din ce în ce mai mari juridice, financiare. Uh, sigur că eforturile acestor activiști sunt uh, supuse riscului. Un domeniu important în care SFED joacă un rol important uh, e susținerea față de mass media independentă. Raportul analizează în detaliu susținerea Fed față de media independentă din țările din parteneriatul estic, Rusia și țările din Orientul Mijlociu și Africa de Nord. Sigur că libertatea presiei se află sub presiune în regiune, aproximativ o treime din inițiativele de susținere se referă la mass media încercăm să desfășurăm resurse acolo unde ele pot să aibă cel mai mare impact, în zone care nu sunt susținute de alți eh, donatori, încercăm să eh, ajutăm media locală să se dezvolte ca sursă de știri credibilă și am, eh, avem investiții în activități inovatoare pentru a lupta împotriva dezinformării ruse în țările parteneriatului de est și nu numai, cu uh, ajutorarea mediei independente de limbă rusă și mă bucur să pot anunța că acum două săptămâni am lansat un nou fond, Creative Content, așa se numește, cu granturi pentru uh, organizații mass media independente în limba rusă. Acum uh, devine, iată, un instrument important, uh, independent, finanțat de mulți donatori. Scopul uh, e de a avea pluralitate și echilibru în uh, spațiul media de limba rusă independent. A durat mult să ajungem în această etapă. A început tot în 2015 cu un raport publicat care, la vremea aceea care recomanda diverse uh, inițiative ca să combatem propaganda rusească în aceste regiuni. Și, în rezumat, uh, sunt sigur vremuri grele pentru democrație, sunt uh, amenințări mai mari decât oricând uh, de la încheierea celui de-al doilea război mondial. Iată, Kremlinul duce un război pe internet prin dezinformare și încearcă să exploateze problemele democrațiilor occidentale și spunând că ele sunt la fel de corupte și nedemocratice ca propriul regim din Rusia. Sigur că nu există soluții rapide și schimbările de durată nu survin peste noapte. Deci, uh, oricum, ne aducem și noi contribuția la a schimba lucrurile În primul munca noastră de zi cu zi. Avem privilegiul să lucrăm cu activiști care înțeleg ce important este să trăiești într-o democrație și care doresc chiar să se sacrifice ca societățile lor să se schimbe și să devină mai democratice. Și noi suntem uh, convinși că trebuie să dăm dovadă de solidaritate cu acești oameni care luptă pentru ideile democratice. Eu sper că vă va face plăcere să citiți poveștile care apar în raportul nostru. Vă mulțumesc pentru atenție și aștept cu interes să răspund întrebărilor noastre. Muchas gracias. Empezamos con el turno de debate. Mulțumesc și începem dezbaterea acum. Înțelegem cine este primul vorbitor, vă rog. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, domnule director. Aș dori să vă mulțumesc foarte mult pentru această prezentare în cadrul informării anuale a Instrumentului European pentru Democrație. Vreau să subliniez că au trecut 5 ani de la crearea acestui fond și 7 ani de când noi am inițiat acest instrument. Fondul, iată că a luat avânt și lucrează bine. Important pentru mine este uh, Următorul. Multe state membre au susținut crearea acestui fond, 33 de state membre și Canada participă. În plus, am reușit să obținem un echilibru în cadrul inițiativelor finanțate din diferite uh, resurse, atât în estul Europei, cât și în zona Mediteranei. 570 și altele dovedesc un uh, echilibru în uh, operațiunile acestui fond. Aș dori să vă mulțumesc pentru că consider că este un instrument foarte bun care poate să și reacționeze foarte rapid. Tocmai în ceea ce privește protecția apărătorilor drepturilor omului, dar și a organizațiilor care funcționează în acest domeniu. Asta și în comparație cu instrumentele de finanțare pe care Uniunea Europeană le are în rest la dispoziție. Acest fond se adresează în primul rând societății civile. Aceasta este cea care răspunde de formarea opiniei publice, respectiv poate influența mult uh, opinia publică, ceea ce este foarte salutar, faptul că aveți o activitate de succes. De asemenea, salut faptul că mandatul dumneavoastră a fost extins și la țările din Balcanii Occidentali. Este lucru, un lucru foarte important și din perspectiva procesului de asociere și de apropiere față de Uniunea Europeană în perspectiva aderării. Evident că trebuie dat un răspuns și la chestiunile cu care se confruntă țările care se pregătesc pentru astfel de aderare, pentru că la nivelul populației și în societatea civilă există în continuare întrebări. Oamenii vor să știe cum anume va arăta viitorul lor. Acest lucru nu se poate face doar prin contacte oficiale, ci trebuie activat la bază. Și în acest sens aș dori să vă mulțumesc. Acum aș fi dorit să știu din partea dumneavoastră care este situația contribuțiilor financiare a țărilor care, au, care s-au angajat în acest fond. Și ce um, alte tipuri de ajutor se furnizează prin detașare de experți și așa mai departe, pentru că la asta s-au angajat statele membre. Mulțumesc, Mulțumesc foarte mult, doamna Ostraviciu. Da, disculpe mi Ba nu, mă scuzați, mă președintele. Da, fotiga mai întâi. No problem, Petrus. <laughs> I could easily resolve. Mulțumesc. Uh, aș putea cu ușurință să cedez și acest uh, prim loc. Domnule ambasador, aș dori să vă mulțumesc pentru această prezentare în fața Comisiei AFET și ei bine, pot să confirm și eu prin uh, activitatea mea zilnică de aici din Parlament că, într-adevăr, putem beneficia de pe urma experienței uh, și expertizei Fondului European pentru uh, Democrație. De aceea, mulțumirile mele se adresează dumneavoastră și colaboratorilor dumneavoastră. De asemenea, am putut folosi aceste informații și în pregătirea raportului meu. în ceea ce privește comunicarea strategică împotriva Uniunii Europene și a statelor membre. Aș dori să fac un compliment pentru capacitatea organizației dumneavoastră de a funcționa și opera într-un mediu în perpetuă schimbare rapidă. Ah, sigur că unele dintre activități se datorează lărgirii sferei de atribuții și a unei concentrări uh, suplimentare și asupra Balcanilor Occidentali, lucruri pe care îl susținem cu toții. Dar este vorba și de capacitatea de a observa schimbări rapide și de a găsi noi modalități de operare. am aflat cu interes despre această platformă de partajare a conținuturilor dintr-o serie întreagă de surse mass media independente și cred că acest lucru poate fi folosit și în alte domenii de interes pentru noi, ținând cont uh, de asemenea și de amenințările la adresa UE. Întrebarea mea se referă la stabilitatea financiară după Brexit. Părerea dumneavoastră în această privință? Știu că probabil ne vom afla în mare, probabil, în aceeași situație, dar v-aș ruga să detaliați și, în plus, să ne spuneți mai multe și despre planurile dumneavoastră de a intra și în presa vorbitoare de limbă rusă și care este eficacitatea acestui tip de activitate. Mulțumesc! Mulțumesc acum, doamna Ostreviciute, domnul. Mulțumesc foarte mult, uh, chiar și pentru faptul că mi-a terminat intervenția, pentru că acum am ocazia să-l felicit pe domnul Prominovski și să-l felicit de asemenea și pe Elmar Brock. Da, Elmar, uh, despre tine e vorba. Ai ajuns la timp. Dat fiind faptul că dânsul este președintele Consiliului de Administrație al acestei instituții importante. De fapt, nu există o lipsă de cerere pentru activitățile dumneavoastră. pentru că e vorba de libertatea presei, guvernanță, în uh, aceste țări uh, unde vă desfășurați activitatea, pentru că e vorba de procese atât de necesare pentru democratizare în aceste țări. Avantajul poziției dumneavoastră constă în flexibilitate, capacitate de a reacționa rapid și o concentrare practică atunci când este vorba de susținere și cooperare. În multe situații, activiștii ONG-urile așteaptă aceste demersuri. Deci, cred că dacă continuați așa ca și până acum, vom asista la și mai multe rezultate anul viitor și în cei următori. De asemenea, este important să transmiteți mai departe poveștile personale ale activiștilor. Este important ca aceștia să fie cunoscuți iar activitățile lor să fie apreciate de mulți dintre noi. Sunt uh, sigur că printre ei se află viitori uh, laureați al premiului Saharov. De aceea, prin uh, o susținere acordată astăzi, s-ar putea să asistăm la rezultate mult mai bune mâine. Ați spus că v-ați extins activitatea și spre Balcanii Occidentali un lucru necesar, mult succes, și spre Turcia. Ne putea da mai multe informații în ceea ce privește Turcia, pentru că în această comisie dezbatem diferitele aspecte ale situației din Turcia, destul de inextenso, extenso și de aceea aș dori să știu despre proiectele dumneavoastră din Turcia și dacă există planuri de vă extinde activitatea și în afara celor 20 de țări în care activați acum? Care sunt așadar planurile de viitor? Mulțumesc. Domnul Meseriș. Mulțumesc, domnule președinte. Bun venit, domnule ambasador și din partea mea. Aș dori să încep cu o afirmație evidentă dar um, trebuie să spun că acest instrument pentru democrație um, există pe bună dreptate și va fi nevoie de el uh, pe o perioadă de timp ce va urma, ceea ce nu e neapărat o veste bună, dar asta este. Acest întreg exercițiu, acest tip de finanțări uh, pe termen scurt și mediu depinde foarte mult de resurse adecvate. Mai mult chiar decât proiectele pe termen lung, unde există timpul necesar constituirii resurselor de finanțare. Evident că salutăm această extindere și pe Balcanii Occidentali. Există unanimitate în această Uh, camere, cum că acest lucru ar fi ceva necesar. Însă trebuie să ne asigurăm că există resurse adecvate disponibile pentru organizație pentru a efectua și aceste atribuții. Aici uh, ajung la jumătate întrebare, jumătate observație și încep cu observația. Și anume, că regretăm foarte mult că există state importante care uh, în continuare nu își achită contribuțiile la care s-au angajat. Regret de asemenea că nu sunt prezenți colegi din aceste țări, Franța, Italia și Portugalia, de pildă, care poate ne-ar putea explica de ce guvernele lor nu sunt dispuse să vină cu susținere pentru acest instrument, dat fiind faptul că e vorba și de faptul că dacă vrem să avem un echilibru între activitățile acestui instrument um, în partea de și în partea de sud, atunci avem um, nevoie și de implicarea țărilor, mai ales că vorbeam aici de cele din sud. Deci dacă sunteți aici, dragi colegi, poate ne ajutați să înțelegem. Ca și grup salutăm și faptul extinderii ariei de intervenție și la mass media și uh, proiecte anticorupție. Credem că tocmai acestea ar putea face diferența, în special în cazul unor regimuri represive. Mai ales că majoritatea granturilor uh, merg către țări care sunt considerate a avea un regim represiv, pentru că, iată, sunt și activități care rezonează în societatea acestor regimuri și par putea să ne ofere un fel de parte de intrare pentru a construi o societate motivată din punct de vedere politic în aceste zone. Toate celelalte lucruri le putem discura separat și aș dori să subliniez faptul că este important că faceți ceea ce faceți. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, domnul Benta! Mulțumesc, domnule președinte, și eu aș dori să vă mulțumesc, domnule ambasador, pentru eforturile pe care le faceți pentru democratizarea vecinătății estice și <clears throat> sudice și pentru faptul că susțineți inițiative de la bază și că dați o mână de ajutor organizațiilor uh, care de altfel nu s-ar califica pentru finanțare în alte programe ale Uniunii. N-ați adus lipsă de provocări la adresa democrației și probabil că și 2018 va fi la fel de dificil și, și Sper de asemenea că partenerii dumneavoastră local își mențin angajamentul de a promova valorile democratice pentru a putea depăși aceste probleme. Întrebarea mea se referă la sustenabilitate și la asumarea răspunderii pentru proiectele susținute de instrumentul dumneavoastră. Cred că este crucial pentru a asigura efectul pe termen lung al susținerii democratice. Ne-ați putea oferi informații cu privire la inițiative care, după ce au beneficiat de finanțare, au reușit să se autofinanțeze sau cel puțin uh, și-au putut reduce dependența de ajutorul extern. Mulțumesc, doamna Harms, acum. Mulțumesc uh, pentru faptul că ați venit la noi în comisie. Vă spun și eu, pentru că apreciez activitatea acestui instrument pentru democrație. Cred că este una dintre cele mai bune decizii pe care le-am făcut, le-am luat de fapt, și de aș dori să le mulțumesc domnului Buzek și celorlalți care au uh, susținut acest lucru. Profit de această ocazie pentru a tematiza și una din chestiunile de care mă ocup în mod constant. și anume cum poate Uniunea Europeană să contracareze propaganda rusească și pentru că noi în raportul doamnei Fotiga am căzut de acord de ceva vreme că crearea unei mass media independente și a unui jurnalism de calitate ar reprezenta principalele activități care trebuie susținute. și constată că în mm, țările noastre partenere din estul Europei și cele din Euronest, jurnaliștii se confruntă nu doar cu presiuni politice, ci cu chiar imposibilitatea de a supraviețui din ceea ce fac, ceea ce în mod normal uh, este foarte prețuit de către noi atunci când ne întâlnim cu ei. De aceea, ei se confruntă cu această solicitare din partea noastră ca după o scurtă perioadă de susținere să devină să se poată autofinanța, dar din experiența mea acest lucru este foarte improbabil și de aceea aș dori să știu care sunt concluziile dumneavoastră în această privință. Pentru că, încă o dată, cum contracarăm această propagandă și în acest sens, uh, sfatul pe care vi l-aș da astăzi este de a susține jurnalismul de calitate, o bună politică de informare și mass media independentă în general. Mulțumesc foarte mult. În finalul acestei runde de intervenție, însă dau acum cuvântul domnului Brock. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Permiteți-mi și mie să fac câteva observații subcinte pentru că, sigur, această instituție există doar de câțiva ani și, prin urmare, se află încă în construcție. Însă aș dori să spun că cei care lucrează în această instituție au făcut treaba excelentă și de aceea îmi face plăcere să conduc acest uh, Consiliu de Administrație? Pentru că acolo unde cu greu se poate face ceva la modul oficial, iată, acest instrument poate fi folosit prin uh, flexibilitatea de care dispune. De aceea este, în fapt, uh, un fel de ajutor practic și nu o implicare la nivelul dezbaterilor politice. Cred că dacă ar face acest lucru, această instituție ar greși. Important este să intervii acolo unde este nevoie, în acele state în care abia există democrație și stat de drept. De aceea trebuie să avem grijă și atunci când mergem în Balcani să nu ne adresăm doar vârfurilor, ci și bazei, pentru că este una din activitățile dificile cu toate pericolele aferente. Domnul Meserici a spus pe bună dreptate că e nevoie de echilibru. Până acum, cred că am reușit să facem acest lucru. Instrumentul pentru democrație însă trăiește din contribuțiile anuale ale Comisiei Europene și ale statelor membre, dar și altor state care nu sunt state membre. Însă aceste contribuții trebuie colectate tot mereu, nu, sunt, uh, nu este ceva permanent și trebuie totuși să constatăm că țările din sudul Europei participă destul de puțin, dacă nu chiar deloc, deși sunt membre în cadrul acestui institut. Deci toate statele membre fac parte din acest Consiliu de Administrație, dar repartizarea finanțării este foarte neechilibrată. Poate că colegii ne-ar putea ajuta să vedem cum anume am putea bate la ușa propriilor guverne pentru a găsi și această disponibilitate. Dacă mă uit la zona Mediteranei, cred că ar fi chiar uh, bine să ne implicăm mai mult pentru că <laughs> contextul există și de aceea, domnule președinte, poate că n-ar fi rău ca și noi aici la nivelul comisiei să vedem cum anume am putea să Accentăm puțin dialogul cu țările din Sud pentru a face mai mult pentru construirea statului de drept și a democrației în vecinătatea noastră. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc și acum are în încheiere cuvântul domnul Poianovski pentru a răspunde la comentarii și întrebări. Thank you, Chair. Thank you. Mulțumesc, doamne președinte, mulțumesc foarte mult, mulțumesc tuturor uh, membrilor Parlamentului care participă la această discuție. Mai întâi de toate suntem uh, extrem de bucuroși să auzim că munca noastră este atât de apreciată. E nemaipomenit să avem această susținere continuă. Toate întrebările care mi-au fost puse sunt extrem de relevante și evident că fac parte din preocupările noastre zilnice. Cred că o să încerc să le răspund în ordinea în care au fost uh, puse. Deci, ca să-i răspund domnul, domnului Gib, începește uh, obținerea de fonduri și susținerea de la statele membre. Sigur, mă voi referi și la alte întrebări mai târziu, dar, în primul rând, e adevărat uh, furnizarea de fonduri uh, nu e doar singura formă de susținere pe care statele membre o pot oferi. Am primit de la Danemarca o detașare de un an de zile a unui uh, consilier pe monitorizare și evaluare. A fost uh, singura pe care am primit-o deocamdată, dar zilnic primim susținere semnificativă de la ambasadele uh, statelor membre în țările unde lucrăm și avem ședințe sau atunci când facem misiunile de outreach. Întotdeauna primul punct de contact e delegația Uniunii Europene, îi oferă susținere dar și state membre, asta inclusind uh, Polonia, Germania, uh, țările de jos, Suedia și altele. Nu le pot menționa pe toate, dar uh, multe dintre ele reacționează imediat ori cu informații, ori cu susținere directă, ajutându-ne să organizăm ședințe sau oferim mijloace de transport sau multe alte feluri. Deci acest tip de susținere și de recunoaștere sunt extrem de importante și le vedem pe teren. De asemenea, uh, trimitem ambasadelor uh, statului respectiv informații când există o problemă de securitate sau uh, arestarea unor oameni care au primit granturi de la și cerem susținere diplomatică ca să facem presiuni și avem semnale clare că acest tip de presiuni uh, sunt, uh, funcționează și asta e o formă foarte importantă de susținere. Ca orice altă organizație, niciuna, nici noi nu putem fi mulțumiți de rezultatele obținute de fonduri, întotdeauna putem face mai mult, mai bine. Uh, dotarea, așa cum a fost menționat de domnul Brock, președintele nostru și de câțiva alți vorbitori, alți membri ai Parlamentului, ne confruntăm într-adevăr cu o lipsă de echilibru între membrii din Uniunea Europeană, cei a căror localizare geografică este mai la nordul Europei, față de cei uh, care sunt mai la sud. Deci, din acest punct de vedere, într-adevăr, orice susținere din partea membrilor Parlamentului European, prin intermediul uh, Parlamentelor, Parlamentelor Naționale, prin contacte directe, Uh, cu factorii de decizie politică, orice astfel de susținere este mai mult decât binevenită pentru că avem nevoie de o finanțare mai bună ca să garantăm că pe termen lung putem oferi susținere flexibilă și că ne putem planifica strategiile noastre pe o perioadă mai lungă de un an sau doi doar. Asta e crucial pentru viitorul succes al uh, fondului. După Brexit, stabilitatea fondului nu e amenințată. Primim semnale foarte pozitive uh, din partea celor care analizează, uh, în special uh, Comisia, grantul Comisiei Europene, dar evident situația Situația bugetului european după Brexit va fi complicată, dar contăm pe susținerea Parlamentului European și după cuvintele frumoase pe care le-am uh, auzit aici, sperăm că bugetul operațional uh, al Fondului pentru Democrație va fi protejat de dificultăți în viitor. În ce privește contribuția specifică a Marii Britanii, s-a pus această întrebare la una dintre ședințele de bord, pentru că recent Marea Britanie a devenit uh, un contributor foarte important la bugetul uh, fondului. S-a pus așadar întrebarea ce o să se întâmple după Brexit și răspunsul a fost extrem de clar că părăsirea Uniunii Europene nu înseamnă părăsirea Europei și fondul este un fond european pentru democrație, nu nu al Uniunii Europene. Așadar, avem un angajament politic foarte puternic din partea guvernului britanic că va continua să susțină activitatea noastră și guvernul britanic este foarte activ în a oferi fonduri pentru susținerea unei mass media independente și uh, respingerea propagandei uh, rusești în parteneriatul estic și dincolo de el. Deci, cum spuneam, este o susținere anuală de uh, câteva milioane. În ce privește eficiența, doamna Fotiga ne-a întrebat despre activitatea noastră în mass media rusofonă. Sigur că nu putem să raportăm rezultate imediate care au apărut peste noapte, deși lucrăm deja de 2 ani. Dar este o muncă grea. Trebuie cu toții să admitem că am uh, ratat anumite lucruri. Am cam dormit de multă vreme, experți de nișă ne spuneau de mult uh, ce se întâmplă. Carnegie Moscova din 2010, uh, Maria Litman acolo prezenta analize extrem de bune și care arătau cum Putin încetul cu încetul lua uh, controlul mass media și folosea nu doar să afecteze țările vecine, ci și propria sa societate. Și acest lucru pur și simplu a fost ignorat de mulți dintre noi în acel momente. Eu eram în altă poziție, poate că aș fi citit asta și aș fi reacționat astfel, dar n-am făcut-o. Deci, pentru a uh, compensa o astfel de reacție întârziată, trebuie să avem și un angajament stabil și pe termen foarte lung. Uh, vestea importantă și vestea bună este că am, avem idei, avem oameni creativi care se gândesc tot timpul la asta și au uh, înregistrat anumite succese semnificative. Putem raporta trei inițiative care au fost recomandate în raportul uh, fondului din 2015. Uh, Crearea unui hub de știri în limba rusă, care se află la Praga și care are foarte multe outleturi conectate. Asta deja funcționează, deja de 2 ani fondul de conținut oferă finanțare pentru uh, producții care nu sunt uh, politice, dar sunt independente și care oferă uh, să abord, posibilitatea să răspundă la nevoile publicului lor mult mai bine. Fără un buget corespunzător nu pot să facă un documentar interesant sau nici măcar un show de cooking sau un program de copii pe care ar vrea să-l facă și acești oameni au idee excelentă, dar n-au bugetul. Așadar, fondul de conținut e un mecanism separat care să susțină aceste producții. Deja funcționează și rezultatele inițiale sunt extrem de promițătoare. Fiecare dintre participanți uh, uh, constată o creștere a audienței. Deci e uh, un trend pozitiv. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Austrevicius, pentru că ați spus că nu există lipsă de cerere. Într-adevăr, vedem acest lucru zi de zi, primim mai mult de o mie de cereri de aplicații în fiecare an, le citim cu atenție, interacționăm cu partenerii și reușim să finanțăm cam 10% dintre ele. Deci asta ne face să simțim întotdeauna ce provocare există și cât de dificil este să alegem între niște aplicații atât de bune și atât de multe nevoi. Începește uh, proprietatea locală. Uh, trebuie să spun că modelul operațional bazat pur pe cerere, pe inițiative locale care au loc oricum, cu sau fără susținerea noastră. Acești oameni sunt activi. Asta ne face să credem că problema Uh, proprietății uh, la nivel local este răspunsul. Deci nu avem de-a face decât cu acele inițiative care au rădăcini în contextul local. Și uh, sustenabilitatea este evident o mare provocare. Fondul are niște, fond, niște mijloace financiare modeste, a fost considerat un mecanism complementar și noi respectăm acest model operațional, iar numai în cazul extrem de dificile repetăm susținerea, dăm susținere repetate. De obicei, oferim atât expertiză cât și cunoștințe specifice și capacități uh, beneficiarilor noștri ca să ceară susținere pe termen lung în altă parte la donatori mai tradiționali. Noi suntem acolo ca să ne uh, asumăm niște riscuri, să oferim o susținere rapidă, convențională. Dar odată ce organizația este bine creată, bine întărită, uh, ei pot să aplice, și avem exemple, pot, pot să aplice pentru fonduri uh, europene sau la donatorii majori, uh, Suedia, Germania, uh, țările de jos și foștii noștri clienți își continuă acolo activitatea pe termen lung și prin sistemul de evaluare și monitorizare în, înregistrăm astfel de cazuri de succes. În ce privește întrebarea legată de Turcia, avem deja proiecte acolo, dar din motive evidente nu pot să vă dau mai multe detalii. Acolo mediul este departe de a fi facil și de aceea uh, uh, e vorba de aceste proiecte pe care nu le putem lista pe site-ul nostru. Sunt cam 30% din proiectele noastre care nu sunt vizibile pe website. Deci când citiți un raport și când citiți uh, site-ul nostru, nu uitați că 30% dintre proiecte nu sunt acolo din motive foarte bune și foarte importante. În ce privește mm, întrebarea legată de resursele pentru Sud, am menționat deja că există o, un dezechilibru între nordul și sudul Uniunii Europene. Facem tot ce ține de noi ca să ne asigurăm că avem anumite explicații. Da, avem explicații că criza refugiaților a afectat acele țări atât de mult încât nu au buget pentru contribuții vulnerabile la Fondul pentru Democrație. Singura țară care oferă o contribuție nu foarte mare, dar totuși importantă, este Spania, din din cele din Sud. Și recent am primit o contribuție foarte modestă din partea Ciprului. Deci există uh, semne de schimbare, prime semne de schimbare, dar e nevoie de mai mult, uh, multe eforturi ca să avem un echilibru mai bun în ce privește contribuțiile. I-am răspuns deja la întrebarea domnului Venta în legătură cu sustenabilitatea și uh, cu uh, proprietatea. Doamne Rebecca Harms, aveți absolută dreptate. Noi credem că contracărarea propagandei cu altă propagandă nu e calea de urmă. De aceea, modul în care putem uh, contrazice influența toxică a uh, mass media a Kremlinului este să susținem sisteme independente în acele țări ce funcționează împotriva noastră nu e doar uh, propaganda rusească, ci și uh, oligarhizarea mass media în Ucraina, uh, unde forțele independente sau uh, forțele pieței uh, media nu funcționează. Deci, în acest sens, susținerea pe termen lung din partea Uniunii Europene este absolut crucială, pentru că nu putem să ne bazăm pe forțele pieței pentru aceste medii independente. Asta e extrem de important de înțeles că nu e o călătorie de 2-3 ani, ci trebuie să fie un program de 10-15 ani de susținere a mass media. Și exact uh, aceeași imagine avem și în Balcanii de Vest, aici muncim foarte mult ca să protejăm și să consolidăm libertatea de exprimare, libertatea mass media din acele țări și trebuie să facem multe dincolo de activitatea fundului nostru uh, să oferim uh, un uh, start rapid, dar susținerea continuă a programelor mai mari e în continuare foarte, foarte necesară. Și în fine, mulțumesc Elmar, mulțumesc președintelui nostru pentru că a spus câteva cuvinte de felicitare cu această ocazie a celei de-a cincea aniversare a noastre. Într-adevăr, muncim din greu pentru ca această instituție să fie complet operațională și mulțumită conducerii tale înțelepte și a echipei excelente pe care fondul are, a fost posibil ca Sigur, obținerea de noi fonduri rămâne o problemă pentru a garanta stabilitatea pe termen lung și asta ar fi comentariul meu uh, uh, final. Mulțumesc foarte mult! Para Mulțumim, domnule Pomianovski. În încheierea acestui punct, face plăcere să vă anunț că grupul de susținere pentru democrație și coordonare electorală organizează pe 27 iunie în Parlamentul European împreună cu FED o conferință pentru a sărbători, sărbători cea, cea de-a 5 aniversare a acestui fond. Sunteți invitați cu toții și vă mulțumim. Și acum trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, schimb de opinie cu ministrul uh, uh, Justiției și viceprim-ministrul Muntenegrului, domnul Zoran Pajin. Dear colleagues, uh, we shall now resume the... Dragi colegi, haideți să uh, continuăm reuniunea. Pentru cei care mm, ies din sală, uh, i-am rugat să o facă în liniște. Acum, uh, pe ordinea de zi, în schimb de opinii cu domnul Zoran Pajin, uh, viceprim-ministru și ministrul justiției din Muntenegru. Uh, so, a kind welcome to Mr. Zoran. Deci, eu am bun venit domnului Zoran Pajin și, de asemenea, îi urăm bun venit și domnul ambasador Boian Șarchici și, de asemenea, bun venit doamne Vesna Medenița, președinta Curții Supreme din Muntenegru. Domnule Pajin, Balcanii de Vest în general și Muntenegru în particular fac pași înainte spre dobândirea capacității și calității de membru al Uniunii Europene. Deja v-ați atins primul scop strategic prin faptul că ați intrat în NATO anul trecut. După ce am văzut strategia pentru Balcanii de Vest și eh, rapoartele de progres, summitul de la Sofia și Consiliul European din luna iunie din acest an, eh, toată atenția va fi îndreptată spre orizontul 2025 și eh, țara dumneavoastră este pe primul loc în acest maraton bazat pe performanță și nu neapărat uh, e un proces uh, strict calendaristic. Procesul de aderare este o schimbare calitativă bazată pe valori și principii. E un proces mult mai adânc decât doar o aliniere de legi. Și apoi extinderea este în două sensuri, pentru că schimbă nu doar țara candidată și care aderă, ci și pe Uniunea Europeană. Înainte de a vă da cuvântul, mai anunț că Parlamentul European va trimite o delegație în Muntenegru pe 15 aprilie, când au loc alegeri prezidențiale, misiune de observare condusă de colegul nostru, domnul Castaldo. De domnule pagini, vă rog să ne vorbiți despre ce provocări vă mai stau în față ca să asigurați că Muntenegru e gata să adere la Uniunea Europeană. Vă rog. Uvaženi predsjedavajući odbora, gospodine Kristea, Mulțumesc, domnule președinte, stimate domnule președinte Cristea, stimați membrii Parlamentului European, domnilor și domnilor, dați-mi voie ca mai întâi să vă mulțumesc în numele Guvernului Muntenegrului și în nume personal pentru că mi-a acordat această șansă de a vorbi în fața Comisiei de Afaceri Externe a Parlamentului European îmi face o mare uh, plăcere, și o mare onoare pentru mine și o bună ocazie de a vă prezenta rezultatele obținute de Muntenegru și să avem o discuție deschisă care va duce cu siguranță la concluzia că uh, mai avem pași clar de făcut spre uh, a obține uh, calitate de membru. Sigur că relații bune de vecinătate, capacitatea de membru UE și capacitatea de membru NATO sunt obiective clare ale noastre. Și până acum am demonstrat că suntem gata să uh, facem față tuturor provocărilor uh, care ne mai așteaptă până când îndeplinim aceste obiective. Vă reamintesc că drumul nostru spre capacitatea de membru, țara membră NATO, nu a fost unul foarte lin, dar am uh, utilizat propriile noastre capacități și cu sprijinul partenerilor noștri am uh, reușit uh, să rezistăm încercărilor de a ne destabiliza țara. Uh, una din aceste încercări a avut loc chiar în ziua alegerilor parlamentare. Sigur că acum se desfășoară un proces transparent în acel caz. Un alt obiectiv strategic este, al nostru este, deci, calitatea de membru a Uniunii Europene și am un comentariu pozitiv față de strategia Comisiei Europene pentru Balcanii de Vest. Muntenegru salută această strategie ca fiind încurajatoare pentru regiune și ca trimisând un mesaj clar în legătură cu perspectivele noastre europene. De asemenea, salutăm referirea făcută la datele indicative și considerăm că elementul cel mai important al strategiei e mesajul său că politica de extindere trăiește și e sănătoasă. Și salutăm uh, mesajul cuprins în strategie că Uniunea Europeană este în continuare angajată să se respecte principiul de evaluare individuală a progreselor fiecărei țări în parte. Cât despre cea, de-a treia prioritate a noastră în politica externă și anume relații bune de vecinătate, Muntenegru deja e activă ca Uh, stat membru care are uh, în comun valorile europene și am susținut pe vecinii noștri din Kosovo în eforturile lor de a uh, crea condițiile spre a finaliza chestiunea demarcării și frontiere între cele două țări ale noastre și așa vom aborda și alte uh, Um, seturi de relații cu vecinii noștri, e o abordare constructivă și nu credem că e problematică. Și noi suntem angajați uh, pe calea cooperării regionale. Iată, avem o inițiativă și anume uh, înființarea Institutului Internațional pentru tehnologii sustenabile în sud-estul Europei. Scopul acestui proiect este de a introduce Uh, metode moderne de tratament a cancerului pentru cetățenii din sud-estul Europei. Am avut reacții foarte bune față de această inițiativă. Se va semna un memorandum de cooperare de către prim-miniștrii țărilor participante la summitul de la Sofia pe data de 17 mai. Uh, doamnelor și domnilor, uh, obiectivele de dezvoltare ale roate în următoarea perioadă sunt stabilizarea, creșterea economică și deplinul angajament față de agenda europeană. În 2017, PIB-ul nostru a crescut cu peste 4% și obiectivul nostru este să reducem datoria publică până în 2020 la un nivel de sub 16% din PIB. Când e vorba de procesul de negociere, Muntenegru până acum a deschis 30 de capitole de negociere și provizoriu am închis trei capitole și suntem angajați în continuare să facem eforturi ca să ca pentru capitolele 23 și 24 să respectăm benchmark-urile intermediare. Anul acesta este decisiv pentru nou având pentru Muntenegru și întreaga regiune. După cum am spus anul trecut, Muntenegru consideră că noi suntem gata, suntem pregătiți să deschidem uh, cele trei capitole care au mai rămas pe durata președinției bulgare și astfel să încheiem procesul, dar asta sigur depinde și de ritmul lor de decizie și la nivelul Uniunii Europene și aici uh, ne exprimăm speranța că acest proces va continua spre satisfacția tuturor părților și ne așteptăm să avem șansa de a încheia negocierile în unele din capitolele rămase deschise, cum ar fi capitolele 7 și 10. Dacă anul acesta vom avea mai mult entuziasm și din partea Uniunii Europene și vor fi și rezultate concrete ale reformei în Muntenegru, vom putea deschide capitole care au mai rămas și închide alte capitole și ne putem aștepta să ajungem la, uh, un, la o viteză de croazieră și cred că este posibil să avem acest lucru și e foarte important pentru noi toți, uh, să dăm un nou impuls uh, capitolelor din domeniul statului de drept, identificând uh, benchmark-urile de încheiere pentru capitolele 23 și 24 și avem încredere că în acest an vom avea și rezultatele finale care vor confirma aceste așteptări. Însă avem nevoie pentru asta și de <clears throat> susținerea instituțiilor europene și de susținerea statelor membre. Doamnelor și domnilor, dat fiind că sunt puncte de vedere diferite în legătură cu progresele obținute de Muntenegru, mai ales în capitolele ce țin de statul de drept. Dați-mi voi, vă rog, să vă împărtășesc și uh, rezultate concrete și apoi, în discuția noastră ulterioară, sigur că vă stau la dispoziție cu mai multe detalii, dacă veți dori. Am spus că suntem satisfăcuți cu rezultatele de până acum. Uh, am uh, creat, iată, rezultate bune în uh, combaterea crimei organizate și corupției, mai ales între funcționari la nivel înalt. Asta nu, asta nu spune doar uh, Guvernul Muntenegrului, ci rezultatele sunt uh, vizibile și se reflectă în declarațiile făcute de Comisia Europeană. Știu că e important să avem rezultate sustenabile, dar vă asigur că nu există niciun element care să ne împiedice să obținem noi rezultate prin cadrul instituțional și juridic deja stabilit. În ce privește reforma justiției, un uh, set de noi legi am reușit să aducem îmbunătățiri în sistemul judiciar Uh, iată, în 2013 am început uh, modificarea Constituției și e cel de-al treilea an la rând în care punem în aplicare noutăți legislative, printre care un mecanism unic de selecție pentru magistrați, judecători, procurori, uh, evaluare profesională a muncilor, promovare bazată pe rezultate și mai multă responsabilitate în munca magistraților și uh, noi avem deja mulți ani, avem deja în spate mulți ani de reforme, inclusiv înființarea unei curți comerciale unice, apoi responsabilitate centralizată pentru procese în domeniul crimei organizate și, produc, și corupției, mă scuzați, reforma justiției, uh, a însemnat și mai multă celeritate în procese, s-a redus uh, birocrația și cazurile nerezolvate. Când e vorba de lupta împotriva corupției, spune că de la începutul operației, operației în ianuarie 2016 a Agenției Anticorupție, 127 de funcționari uh, și-au dat demisia pe baza avizelor și deciziilor Agenției Anticorupție și când e vorba de averea funcționarilor, în 2017 toate declarațiile de avere au fost verificate și au fost găsite probleme în 88 de cazuri. Știm că munca Ministerului Public atrage o atenție specială, de aceea spune că de la înființarea sa în ianuarie 2017 Biroul uh, Procurorului de Stat a creat uh, mai mult de o mie de uh, cazuri de anchete și au fost finalizate majoritatea dintre acestea. În lupta împotriva corupției, doar în 2017 au fost lansate anchete împotriva 76 de persoane fizice și 17 persoane juridice și au fost și condamnate 18 persoane ca, urma, ca urmare a acestor anchete. Au fost cazuri de infracțiuni de corupție, S-au dat sentințe în 24 de cazuri, din care 13 persoane au fost condamnate, 9 au fost achitate uh, și s-a dat nu în două cazuri. Apoi, uh, uh, când e vorba de lupta împotriva crimei organizate, biroul Procuraturii Speciale a lansat anchete împotriva 68 de persoane doar în 2017 și anchetele au fost uh, duse la bun sfârșit, 52 uh, de cazuri, 19 persoane au fost acuzate, unele dintre care au colaborat și au fost achitate 21 de persoane am văzut că Comisia Europeană a făcut sugestii, mai ales în ce privește nevoia de a consolida investigația de natură financiară, anchetele de natură financiară. V-aș informa că în 2017 asemenea anchete au fost lansate în 19 cazuri de corupție și crimă organizată împotriva 160 de persoane fizice și 4 persoane juridice. Când e vorba de confiscarea averilor, în uh, ultimii doi ani, doar la propunerea mm, procurorului special, Instanța Supremă din Podgorița a luat măsuri de uh, înghețare a verilor în mai mult de 10 cazuri. A fost vorba de mai mult de 200, a, două, mă scuzați, mai mult de 250 de mii de metri pătrați de birouri, terenuri și așa mai departe și am avut rezultate și în ce privește confiscarea proprietăților. Iată, am confiscat uh, diverse clădiri rezidențiale, Vorbim de mii de metri pătrați de teren, de asemenea, dar nu vreau să mai consum mult din timpul uh, dumneavoastră, dar totuși cred că e important să vă prezint poziția clară a Guvernului Muntenegrului când e vorba de cel de-al patrulea pilon a statului și anume mass media. Guvernul Muntenegru respectă principiul preței independente, libertății de exprimare, informarea obiectivă a publicului și condamnă orice atac sau act de interferență cu independența editorială atac la adresa jurnaliștilor sau proprietății uh, media și am spus în repetate rânduri că orice fel de atac asupra reprezentanților mass media sau proprietății acestora e și un atac la adresa democrației. Eu uh, rămân deschis la a discuta chestiunea cu domnile voastre dacă vă interesează și în final uh, Stimați colegi, dați-mi voie să-mi exprim convingerea că Parlamentul European, cu rezoluția care, pe care o va adopta acest an, va recunoaște progresele făptuite de Muntenegru și uh, acesta va constitui un stimulant în plus pentru una din cele mai uh, de succes politici ale UE, și anume politica de extindere. Mulțumesc pentru atenție, stau la dispoziție pentru întrebări. Mr. Deputy Prime Minister, thank you for your... Mulțumesc foarte mult, domnule ministru. Se pare că pe calea prea bună. Iată, acum vom deschide dialogul cu distinși europarlamentari. Și domnul Charles Stanock este primul vorbitor pe lista mea, este raportor permanent pentru Muntenegro. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Bun venit, domnule viceprim-ministru. Când am fost anul trecut la Podgorița, mă mulțumesc uh, pentru prezentare și, într-adevăr, uh, Muntenegru face ceea ce trebuie prin prioritizarea statului de drept, reforma sistemului de justiție și investigații, inclusiv uh, în ceea ce privește oficial de nivel înalt, pe care le supravegheați în calitatea dumneavoastră de ministru de justiție. Evident că și Comisia va elabora un raport la un moment dat. Sperăm că în luna aprilie și atunci voi uh, pregăti <laughs> raportul meu pe Muntenegru, însă din câte văd până acum și din vizita pe care am făcut-o la Podgorița, constat că sunteți uh, pe calea cea bună, sunteți uh, principalul candidat pentru aderare la Uniunea Europeană și înțeleg că domnul Jean-Claude Juncker a efectuat recent o vizită în țările Balcanilor Occidentale în urma publicației Comisiei cu privire la strategia revizuită, um, un document controversat care menționează o dată anticipată pentru aderarea Muntenegru. Știu că vizita a fost una bună în care a avut întâlniri cu dumneavoastră și alți membri ai guvernului iar în cadrul mai amplu al dumneavoastră de cal- în calitate de membru al Guvernului și în competențele dumneavoastră de Ministru de Justiție, așteptăm cu interes uh, alegerile prezidențiale din aprilie. Înțeleg că vor fi cel puțin doi uh, candidați, inclusiv uh, domnul Giucanovici. Înțeleg că și Parlamentul va trimite o misiune de observare pe termen scurt condusă probabil de domnul Massimo Castaldo. Celelalte chestiuni pe care ne preocupă pe noi întotdeauna se referă la libertatea presei. Există câteva procese de mare vizibilitate care au loc la dumneavoastră în țară. Eu știu de acuzarea doi cetățeni ruși care au fost uh, puși sub acuzare pentru încercarea de a da o lovitură de stat. Și <clears throat> în acest context trebuie să menționez și încercarea de asasinare a domnului Scripal la Salisbury. Deci, iată, cazuri de asasinări sau alte tipuri de destabilizări. Înțeleg că Milan Knesevici, pe care l-am întâlnit uh, la Podgorița, a, mm, a avut o atitudine destul de provocatoare atunci când m-am uh, întâlnit uh, cu el, deci în, nu, trebuie să-mi pară rău dacă acum are probleme și el cu justiția. În orice caz, această comisie va pregăti un raport de evaluare și de progrese care, pe care îl va supune Parlamentului pentru adoptare. Domnul Peterle are acum cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, domnule viceprim-ministru, domnule ambasador Mă bucur că avem ocazia să ne revedem aici la Bruxelles. Am avut onoarea să călătoresc în țara dumneavoastră și de fiecare dată m-a bucurat ceea ce am putut constata, progresele înregistrate. Nu este un compliment, este o realitate și de aceea nici nu mă miră faptul că Muntenegro are un astfel de um, o astfel de poziție în cadrul procesului de aderare. În ceea ce privește diferitele elemente ale procesului de aderare, v-ați referit la acestea, de aceea n-am să mai zovovesc. Muntenegru știe ce este important pentru sine. Și Uniunea europeană. De aceea este important să cădem de acord în ceea ce privește elementele esențiale. Noua strategie pentru Balcanii Occidentale a venit cu un suflu nou și important este ca acest proces să fie unul viu, să nu ajungem la, într-un punct mort. Și în acest sens sunt convins că amândoi ne dorim ca deja summitul de la Sofia să vină cu o plus la valoare. De aceea aș dori să-mi exprim acum și satisfacția în calitate de președinte al grupului de lucru în ceea ce privește combaterea cancerului. Să salut așadar inițiativa dumneavoastră lansată împreună cu Institutul Oncologic. Deci așteptăm acest proiect și pentru întâlnirea de la Sofia. Cred că mă pot opri aici și aș dori să urez Montenegru, Muntenegru ca după alegeri să se ocupe cu și mai mult avânt de procesul de aderare și de... Mulțumesc, domnule Peterle, colegul nostru Pițula acum. Mulțumesc, domnule președinte, domnule viceprim-ministru, domnule ambasador. Ne face plăcere să vă salutăm în Parlamentul European și mulțumesc pentru prezentare. Nu am alte întrebări. Important, evident, este contextul în care se află Muntenegru în momentul de față tocmai și din perspectiva noi inițiative a Uniunii Europene în ceea ce privește extinderea pentru Balcanii Occidentali. Cred că nimeni nu are îndoiel cum că, iată, în Europa ne confruntăm cu o criză după alta, dar și mm, crize suprapuse și de aceea o astfel de Uniune Europeană are nevoie și de vești bune. Trebuie să putem dovedi că reușim să rezolvăm problemele pe continentul nostru. Și tot ce poate aduce o contribuție în acest sens ar trebui să fie onorat ca atare de către Bruxelles. Muntenegru are o mare șansă aici și în ceea ce privește soluționarea problemelor sale interne și noi toți cei care milităm pentru extindere ulterioară avem nevoie de argumente pozitive și este important să ni le furnizați. Balcanii Occidentali nu ar trebui să continue să fie uh, o zonă care ne îngrijorează. După toate crizele pe care le-am parcurs, nu e nevoie de încă una. Și de aceea cred ca Muntenegru nu va întâmpina la fel de multe greutăți uh, în cadrul negocierilor ca și alte țări din zonă. Cred că pot confirma acest lucru, la fel ca și alții care se ocupă de această temă sau cei care se ocupă de Bosnia-Herzegovina. Eforturile fiecarei țări în acest proces trebuie recunoscute este ca un fel de concurs de fregate și trebuie să vedem cine ajunge primul. Dar pleacă toți cu șanse egale. Um, v-aș fi recunoscător dacă ați putea fi ceva mai precis și asta spun și din perspectiva experiențelor pe care le-am avut cu Croația. În ce măsură scena politică din Muntenegru este polarizată și în ce măsură poate constitui acest lucru un obstacol în calea progreselor ulterioare. Pentru că există multe reforme, legi importante care trebuie abordate de Parlament, asta și în vederea aderării la UE și în acest sens o astfel de polarizare ar putea fi putea să îngreuneze procesul. Acum, iată, vine o misiune de observare a alegerilor și vă întreb cum anume Muntenegru va putea găsi o soluție din această polarizare, astfel încât să nu se, ajung, se ajungă la o oprire a negocierilor. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule Mezerici. Mulțumesc, domnule președinte, domnule viceprim-ministru, domnule ambasador, bun venit la noi în comisie. Noi am fost cei care am pledat întotdeauna pentru o viitoare extindere, în special în ceea ce privește Balcanii Occidentali. Noi am considerat întotdeauna că trebuie respectate angajamentele din 2003 de la Tesaloniki și a, salutăm revenirea președintelui Juncker la aceste obiective prin noua strategie. Deci există motive de optimism, dar în același timp știm că anumite pagube s-au produs. Știm că dar e un, o situație cu dublu sens. Atât uh, UE cât și Muntenegru ar trebui să lucreze la rezolvarea acestei probleme. Mai sunt chestiuni care ne preocupă. Două ca număr. Ambele se referă la valori și la recunoaștere. Cu toate progresele pe care le-ați făcut, ne-am dorit să se mai facă totuși progrese ulterioare în ceea ce privește accesul la informații publice, în special și achiziții publice, proiecte mari de infrastructură și, evident, grupul verzilor este întotdeauna interesat și de proiecte de construcție în zone protejate, stațiuni, turistice, baraje și așa mai departe. Deci am apreciat dacă ar exista mai multe informații în acest sens. În al doilea rând, salut faptul că ați deschis această posibilitate de a discuta chestiuni care țin de libertatea presei. Știm că guvernul Muntenegru este, s-a angajat uh, în respectarea valorilor uh, libertății presei, însă totuși ne preocupă cazurile de presiuni asupra jurnaliștilor, inclusiv cu campanii de denigrare, dar nu în ultimul rând și atacuri fizice. Știu că în funcția dumneavoastră poate aveți anumite pârghii uh, pentru a închide uh, în fine și cazul Ianovici, un caz de omor care uh, se judecă de 14 ani. De asemenea, ne preocupă și ca, numărul cazurilor de defăimare împotriva jurnaliștilor și, și aici cred că se impune o accelerare a găsirii unei soluții. Deci am apreciat câteva comentarii din partea dumneavoastră și în acest sens. Mulțumesc, domnul Castaldo. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc uh, Excelență, domnule vicepreministru, domnule ambasador, în special pentru această informare foarte importantă care ne oferă o sinteză cu privire la situația actuală și în ceea ce privește măsurile puse în aplicare de Montenegru. Așa cum a spus și colegul meu, domnul Teno, care este un profund cunoscător al țării dumneavoastră, sunteți practic un lider în ceea ce privește procesul de aderare și este salutar faptul că și președinția bulgară a pus accentul pe procesul de extindere în uh, Balcanii Occidentali. Apreciez eforturile făcute în ceea ce privește justiția, combaterea criminalității organizate și a corupției, dat fiind că am fost prima dată în țara dumneavoastră anul trecut pentru un seminar desfășurat de Școala pentru Administrație Publică. Nu ne-am participat împreună cu alți colegi din Parlamentul European, dar și cu alți reprezentanți din țările candidate din Balcanii occidentali. Sperăm așadar că se vor putea deschide și ultimele trei capitole de negociere și că se vor putea închide câteva din cele deschise pentru a fi un exemplu în continuare pentru celelalte țări. Însă, în mod specific, aș dori să vă întreb ceva pentru că alte chestiuni au fost abordate deja de colegi care au vorbit înaintea mea. Și anume întoarcerea acasă a luptătorilor străini din Orientul Mijlociu, în special din Siria. Știm că este un fenomen care afectează și Balcanii Occidentali. N-am găsit statistici precise în ceea ce privește Muntenegru, însă este clar că există acest risc, nu doar pentru atentate teroriste, dar și de o creștere a radicalizării, a extremismului religios și dat fiind competențele de luptă pe care le-au dobândit uh, aceste persoane. Vreau să știu ce măsuri specifice au fost luate și dacă v-ați concentrat mai mult pe politicile de tip hard, sprint de pildă, măsurile penale sau dacă există și programe de reabilitare și de reintegrare a acestor persoane în societate. Și aș dori să știu cât de amplu este acest fenomen în țara dumneavoastră și închei încurajându-vă să continuați pe acest drum și să sperăm că lupta cu opoziția se poate reveni în Parlament, acolo unde și are locul, și că vă veți înțelege pentru a putea continua cu reformele. Și să sperăm că vă putem ura bun venit cât mai rapid în familia noastră europeană. Madame Petir. Doamna Petir. Potpredsjedniče vlade i ministre pravosuđa Crne Gore. Krajem siječnja mediji su... Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, uh, domnule viceprim-ministru, domnule ambasador. La finele lunii mai Am înțeles că au fost încălcate anumite drepturi ale unor persoane croate A existat și un caz în ceea ce privește patrimoniul uh, cultural uh, pe lista UNESCO. Este vorba de uh, un obiect uh, de patrimoniu croat care trebuie protejat și cred că este important ca acest lucru să se întâmple pentru că este vorba și de uh, o moștenire catolică importantă, ceea ce uh, însă nu s-a precizat sau nu a figurat uh, pe lista dumneavoastră atunci când ați solicitat protecție UNESCO. Muntenegru este țara candidată, însă nu este singurul caz în care au fost încălcate drepturile minorităților, în speța minorității croate. De aceea, pe mine m-ar interesa, domnule viceprim-ministru, dacă Muntenegru nu s-ar gândi poate totuși să includă în această cerere pentru UNESCO și acest uh, patrimoniu cultural al minorității croate. Mulțumesc. Uh, aș dori să întreb dacă mai există și alți colegi care ar dori să intervină. Domnul Boștinaru. Mulțumesc, domnule președinte, domnule viceprim-ministru. Anul trecut, a avut loc acea încercare de lovitură de stat militară organizată de diferiți uh, reprezentanți a unor entități statale și non-statale. Ce ne puteți spune astăzi, acum, sigur, fără a divulga informații clasificate? Ce anume știți mai mult acum în comparație cu informațiile precedente și care este raționamentul în spatele acestor atacuri teroriste? Și în al doilea rând, cum percepe Muntenegru astăzi actorii non-UE care operează sau care încearcă să se implice mai profund în Balcanii Occidentali și care este sfatul dumneavoastră pentru Uniunea Europeană pentru a diminua aceste riscuri? Iată deci că aveți parte de niște întrebări foarte facile, domnule Viceprimiștru, aveți cuvântul. Prin svega imam potrebu da se zahvalim svim... Mulțumesc. Mai întâi vreau să mulțumesc uh, tuturor distinșilor colegi care uh, dau dovadă de interes uh, legat de progresul pe care Muntenegru face pe calea sa europeană. Și vă mulțumesc pentru întrebări. Este o oportunitate pentru mine să dau uh, răspunsuri la toate aceste întrebări relevante pe care le-am primit în acest dialog uh, deschis. Domnule Tanoc, îmi pare foarte rău să aflu că e ultimul nostru raport privind Muntenegru, pentru că ați făcut, uh, ați îndeplinit misiunea cu un mare nivel de profesionalism și într-un mod extrem de obiectiv și asta este și opinia cetățenilor muntenegreni. Și vreau să folosesc această ocazie pentru a vă mulțumi pentru tot ce ați făcut. În ce privește uh, așa cum ați spus, pentru că sunteți un europarlamentar cu mare experiență, există, sigur, ex uh, angajamente pe care Montenegro și le-a luat în ce privește aderarea la Uniunea Europeană și, într-adevăr, unele aspecte legate de acestea sunt controversate. Totuși, nu vrem să ne concentrăm prea mult pe aspectele controversate. Angajamentul nostru față de aderarea la Uniunea Europeană este un angajament 100% și, sigur, ne bazăm și pe angajamentul tuturor instituțiilor și a întregii societăți muntenegrene, pentru că integrarea europeană nu e doar o problemă a aparatului de stat, ci a întregii societăți. Și vrem să susținem uh, în continuare procesul de reforme și să devenim un partener important al Uniunii Europene din acest punct de vedere. Acest an va fi un an uh, cu multe provocări pentru noi. Vom încerca să facem față acestor provocări cu maturitatea democratică pe care partenerii noștri europeni o vor putea vedea. Cum ați spus, vor fi alegeri prezidențiale la jumătatea lui aprilie și după aceea vor fi alegeri parlamentare în 12 uh, districte electorale. Democrația va fi întărită, cred, în acest fel și aceste alegeri vor da un răspuns uh, multor întrebări care în acest moment rămân fără răspuns pe scena politică din Muntenegru. Sigur, Muntenegru rămâne Uh, un uh, subiect care interesează foarte mult o anumită putere, o anumită țară, care nu e foarte mulțumită de faptul că Muntenegro a intrat în NATO și că se va integra și în Europeană. Totuși, uh, drumul european al Muntenegro drumul european, așadar, al țării noastre nu, e, nu se face împotriva cuiva ci pentru ca să întărim societatea noastră democratică în general. Și uh, începește toate provocările și toate dificultățile cu care a trebuit să ne confruntăm. Până acum am reușit să le facem față cu maturitate democratică, instituțiile noastre au reușit să găsească răspunsuri și instituțiile judiciare, de asemenea, și sistemul uh, judiciar va găsi răspunsuri la aceste probleme. Știți că acum au uh, loc uh, procese împotriva celor care au comis acte teroriste și împotriva acestor asociați criminali. Domnule Peterle, vă mulțumesc pentru că ne-ați recunoscut progresele. Suntem în special bucuroși pentru că știm că aceste încurajări vin de la uh, o țară prietenă și foarte apropiată de noi, cum este Slovenia. Așa cum ați uh, aflat deja, anul acesta planificăm să deschidem și capitole care mai rămân, uh, capitole de negociere cu Uniunea Europeană și de asemenea să închidem unele capitole discutate. Și un lucru e sigur și aici nu e niciun dubiu, negocierile în ce privește capitolele 23 și 24 sunt chestiuni extrem de importante, mai ales lupta împotriva corupției. Acesta este unul dintre pilonii aderării Muntenegrului la Uniunea Europeană. Și lupta noastră împotriva corupției se face într-un mod responsabil și matur. Sigur că lucrurile pot fi îmbunătățite întotdeauna, e loc de mai bine, dar cred că sunteți de acord cu mine că dacă creezi anumite instituții, trebuie să le dai și un pic de timp ca să dea rezultate și sunt sigur că rezultatele vor exista. Vă mulțumesc de asemenea că ați recunoscut eforturile noastre legate de abordarea regională față de tehnologiile sustenabile și, după cum ați menționat, vom vorbi mai mult despre acest subiect la summitul de la Sofia. Mulțumesc, domnule Peterle, pentru că, în mod foarte clar, ați exprimat uh, esența politicii uh, externe a Muntenegru în relația noastră cu Uniunea Europeană, și anume dorința noastră de a, face o, de a duce o contribuție la stabilitatea Uniunii Europene. Cu alte cuvinte, calitatea de membru uh, al Muntenegrului în Uniunea Europeană va contribui la stabilitate mai degrabă decât să uh, transforme uh, Muntenegru într-un, într-un focar de instabilitate în Europa. Și vă mulțumesc pentru că ați uh, spus că nu există niciun astfel de probleme uh, din acest punct de vedere. Uh, vreau să spun că suntem foarte mândri și credem că acesta reprezintă un mare capital politic pentru noi, dat fiind faptul că în perioada întunecată a anilor 90, în timpul războaielor balcanice, Uh, războaielor din Balcanii de Vest, în Muntenegru n-au existat conflicte și noi am uh, reușit să păstrăm pacea în țara noastră atunci. Și de aceea Muntenegru are acum relații de vecinătate foarte bune cu toți vecinii săi și ar putea să mai și contribuie la rezolvarea problemelor existente toți Balcanii de Vest, toate țările din Balcanii de Vest au ambiția să devină membre ale Uniunii Europene. Și am auzit și de la domnul comisar Han și de la președintele Comisiei Juncker că uh, problemele bilaterale care mai există între țările candidate trebuie rezolvate înainte de aderare. Ați menționat de asemenea relațiile foarte polarizate între diferitele partide politice din Muntenegru asta e o limită, o limitare care vine din limitările legate de cultura dialogului, care a fost subminată anul trecut, uh, în printre altele și din cauza boicotului uh, Parlamentului de, boicotării Parlamentului de către partidele de opoziție și poate și se datorează și unei anumite retorici pe care o auzim uh, în zilele acestea, mai ales din partea unui partid politic care s-a manifestat în mod deschis împotriva integrării euroatlantice a țării noastre, a Muntenegrului. Totuși, vreau să subliniez clar că vom reacționa, sau mai degrabă cetățenii își vor da răspunsuri la toate aceste dileme, în curând vom avea alegeri prezidențiale și după aceea vor fi alegeri în, în 12 uh, unități administrative, alegeri legislative, deci o să se vadă foarte clar ce vor oamenii. Vox populi, vox dei. Nu? Așadar, va fi foarte clar ce fel de angajament va trebui să adoptăm. Și prin urmare, cred că toți actorii de pe scena politică și toate partide, partidele politice se vor ralia interesului comun și anume progresul economic și social al uh, Republicii Muntenegru. Domnul Mezerici a menționat un aspect foarte important și de asemenea și cred că asta este una dintre caracteristicile principale ale democrației și anume accesul liber la informare. Uh, este foarte interesant să vedem în ce fel uh, a început acest drept să se dezvolte chiar în Europa. Uh, eu sunt convins că acest drept este inextricabil legat de libertatea mass media și libertatea de exprimare, pentru că numai cetățeni care au acces la informație pot să uh, ia decizii uh, libere și să se exprime libere. Interesant uh, mi se pare faptul că și Curtea de la Strasburg, Curtea Europeană a Drepturilor Omului, CEDO, CEDO a ezitat multă vreme să aibă o astfel de abordare legată de liberul acces la informație și abia acum câțiva ani, și o zice că a, bine a făcut, că a făcut-o totuși, uh, CEDO, Curtea Europeană a Drepturilor Omului, a recunoscut această, acest drept ca fiind un drept uh, fundamental al omului. Uh, deci este foarte important ca cetățenii să aibă acces la informație privind, de exemplu, contractele de proiectele mari de construcții, de infrastructură sau de problemele ecologice. Și, desigur, Muntenegru este conștient de acest lucru și insistăm pe libertatea de expresie, uh, așa cum insistați și dumneavoastră, de altfel, și uh, avem aceeași poziție. Principalul aspect legat de libertatea de expresie în uh, societatea democratică are legătură, evident, cu libertatea mass media. Și, cum spuneam, orice atac împotriva mass media, orice încercare de intimidare pe care ați menționat-o sau orice atac împotriva jurnaliștilor sau împotriva instituțiilor media este în același timp un atac împotriva democrației. Și vreau să vă informez că guvernul muntenegran a creat o comisie compusă din reprezentanții mass media, jurnaliști. Scopul acestea fiind să investigheze comportamentul instituțiilor de stat din acest punct de vedere. Și am făcut unele progrese, pentru că guvernul a acceptat toate recomandările făcute de această, de această comisie. Deci guvernul a adoptat toate recomandările comisiei și a încurajat public această comisie să-și continue activitatea și de asemenea i-a alocat și fondurile necesare ca să poată să lucreze. Și ne așteptăm ca poliția și procuratura și alte instituții de stat și alte instituții care sunt relevante în acest punct de vedere să ne informeze în legătură cu uh, abordarea guvernamentală din acest punct de vedere. Desigur, când vorbim despre această investigație, asta se referă și la cazul foarte dificil uh, legat de asasinarea lui uh, Dușco Iovanovici. Și uh, această comisie investigează și modul în care acest caz a fost instrumentat după acest asasinat odios și, desigur, ce s-a spus despre concentrarea președinției bulgare sau accentul pe care președinția bulgară îl pune pe extinderea Uniunii Europene uh, cu Balcanii de Vest sau așa cum uh, preferăm noi Europa de Sud-Est. Pentru asta vrem să mulțumim președinției bulgare pentru că a adoptat o astfel de, de poziție și pune acest uh, accent. De asemenea, Ați eh, vorbit de problema, ați menționat problema luptătorilor străini care se întorc din eh, Orientul Mijlociu. Ne-ați întrebat cum abordăm această problemă. Suntem convinși că această problemă trebuie rezolvată într-un mod eh, multidisciplinar. Avem nevoie de abordare multidisciplinară, pentru că nu e suficient să o abordăm doar dintr-o perspectivă penală, juridică deși n-am schimbat codul penal și acum participarea la uh, conflicte străine este menționată ca un act uh, penal. Dar avem nevoie și de alte măsuri, de educație, de prevenire, o mai bună cooperare între uh, stat și comunitățile religioase ca să prevenim o potențială radicalizare viitoare a unor alți eh, potențiali luptători și sigur că este important să avem o cooperare eh, foarte bună cu eh, alte țări, pentru că asta nu e niciodată doar o problemă internă, ci e o problemă care ne afectează pe toți. Deci trebuie să avem o abordare interactivă ca să Uh, obținem rezultate. Din fericire, până acum Muntenegru nu a fost uh, considerată ca un stat problemă, un stat, o țară în care această chestiune să se escale, escaladeze până la un uh, nivel foarte ridicat. Am avut două cazuri de astfel de luptători străini și care au luptat în Orientul Mijlociu, dar sigur trebuie să continuăm măsurile preventive pentru că știm că întotdeauna Măsurile represive uh, sunt doar o reacție. Deși uneori și măsurile represive pot avea un caracter preventiv. Doamna uh, Petir, v-ați referit la minoritatea croată și la încălcarea unor drepturi în regiunea Boca. Nu pot fi de acord cu ceea ce spuneți, pentru că membrii comunității croate sunt realmente foarte respectați și recunoscuți în țara noastră și grupul Uh, minoritatea croată are un grup parlamentar, uh, e reprezentată în Parlament și uh, sunt sigur că asta nu s-ar fi întâmplat dacă membrii acestei comunități ar fi simțit în vreun fel amenințați sau discriminați în Muntenegru. Pentru noi este important ca membrii tuturor minorităților să se simtă bine în Muntenegru, să trăiască confortabil. Muntenegru nu este un stat național, ci este un stat al cetățenilor și când uh, vine vorba de candidatura acestei, acestui, acestui oraș, Boca Nevi, care ar trebui să fie recunoscută și de UNESCO, uh, candidatură la statutul uh, de Situnescu. Acest lucru cred că trebuie să bucure pe toată lumea, inclusiv pe uh, reprezentanții minorității croate care au locul lor în acest, uh, în acest oraș și uh, trebuie să vă spun că aproape în fiecare an, în fiecare an, conform Constituției, un bun cultural din țara noastră Uh, devine un, un, un bun general. Deci nu, nu e doar uh, al unei singure comunități, ci a tut, tuturor comunităților. Așadar, încă o dată repet, uh, Muntenegru nu e un stat național, Muntenegru e un stat al cetățenilor, format din cetățeni. Dacă vă uitați la Constituțiile țărilor din regiune, veți vedea diferența. Uh, majoritatea vorbesc despre națiuni uh, ale acestor state, pe când Muntenegru este o, un stat format din cetățeni, un stat al cetățenilor. Sigur, sunt de acord că această inițiativă uh, ar trebui lansată de, chiar de Muntenegru și vom vorbi despre această inițiativă cu reprezentanții minorității croate din Muntenegru și sigur uh, uh, vom avea discuții, deja sunt discuții uh, pe această temă cu Ministerul Culturii din Croația și cu Ministerul de Externe din Croația. Și în fine, domnule Boștinaru, m-ați întrebat în legătură cu contextul sau cu motivele care au stat în spatele a ceea ce noastră și ceea ce a fost descris în general ca un, o încercare teroristă, o, organiza, o încercare de, uh, de act uh, de război. În general, uh, mă feresc să vorbesc despre cazuri care, juridice care sunt în desfășurare. Cred că sunt alte instituții care trebuie să-și facă treaba aici. Dar noi, guvernul, nu avem niciun dubiu că a fost vorba de o încercare de amestec uh, din partea unei uh, puteri străine, în primul rând ca să împiedice Muntenegru să intre în NATO, uh, pentru că acea putere pe care primul ministru nu o numește, uh, dorea să blocheze acest lucru pentru că considera că e împotriva intereselor sale, ceea ce noi considerăm că este o greșeală. Noi dorim să avem relații prietenești cu toată lumea, dar nu ei decid viitorul Muntenegrului. Mulțumesc! Uh, for this. Mulțumesc, domnule viceprim-ministru, pentru discuție francă și deschisă și așteptăm să cooperăm în continuare cu dumneavoastră. Avem o pauză de două minute. Domnul comisar Han este deja aici. Următorul punct de pe ordinea de zi, cu ușile închise, va fi dialogul strategic cu domnul comisar Han, deci cu ușile închise. Vă mulțumesc.